care este vorba uh, de uh, raportul doamnei Rodest. Este vorba de gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. Pentru Catch ați uh, dorit să interveniți foarte bine. Dau cuvântul doamnei Rodos, care este raportor. Vă rog. Da. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule președinte. Prin intermediul unui raport din proprie inițiativă, Parlamentul European dorește să pun în centrul atenției o chestiune, o problemă sau o anumită regiune. Eu cred că acest obiectiv a fost îndeplinit în ceea ce privește gestiunea uh, stocurilor de pește în regiunile ultime periferice. Raportul solicită o mai bună gestiune, în special în ceea ce privește stocurile, pentru a reduce pescuitul uh, ilegal, trebuie controle mai bune. Raportul solicită ca măsuri active precum supraveghere și negocieri cu state membre să aibă loc cu care nu există încă parteneriate în domeniul pescuitului. Aceste acorduri trebuie să țină cont de interesele regiunilor treba periferice, implicând uh, reprezentanți de acolo și uh, prin uh, promovarea pescarilor locali pentru a lucra pe aceste vase de pescuit. Comisiei se solicită să verifice politica în domeniul pescuitului pentru aceste zone ultraperiferice. Se propune așadar creșterea intensității ajutorului pentru înlocuirea motoarelor pentru aceste zone. În CFM se prevede deja un uh, o compensare a acestor costuri care sunt subvenționate de 100% pentru aceste regiuni și care au fost sporite față de perioada precedentă. Apoi, intensitatea ajutorului a fost crescută și pentru alte domenii în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Statele membre de care aparțin aceste regiuni ultraperiferice ar trebui să folosească cel mai bine regula de minimis și sinergiile pentru a folosi în completare diferitele fonduri existente. Iată că raportul vine cu o serie întreagă de propuneri pentru mai bună exploatare a potențialului pescuitului în zonele ultraperiferice. Anumite propuneri presupun o exceptare pentru aceste regiuni ultraperiferice. Ele trebuie privite ca și completare față de cele deja existente. Vreau să atrag atenția asupra unui amendament, acelui amend, singurului amendament, de fapt, care a fost înaintat și care vizează finanțarea publică a embarcațiunilor de pescuit. Data trecută un astfel de amendament a fost respins. Eu recunosc că amendamentul acum înaintat în plen uh, mai adaugă că trebuie respectate limitele de capacitate conform politicii comune de pescuit. În plus, obiectivul randamentului maxim uh, să fie de asemenea respectat. Uh, de asemenea, nu trebuie implicați bani publici. Autorii amendamentului fac trimitere la articolul 349 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, da? Articolul 349 poate constitui baza pentru activități specifice în regiuni ultraperiferice, însă aceste măsuri trebuie concepute de așa fel încât să asigure sau să nu uh, submineze coerența acțiunilor de politică în diferite domenii nu, prin politica în domeniul pescuitului nu se permită o finanțare publică a embarcațiunilor de pescuit conform articolului 23 din TFUE. Uh, pescuitul trebuie să respecte mai mult mediul. Există fonduri în uh, fondul pentru pescuit FEPAM în acest sem. În plus, susținerea ulterioară a flotelor de pescuit nu mi se pare coerentă cu inițiativa lansată de Uniunea Europeană la nivelul uh, OMC în acest sens. Voi fi împotriva acestui recomandant pentru că el încalcă principiile OCDE. Se dorește prin acesta să se deschide calea pentru alte subvenții în domeniul pescuitului în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă raportor. Are acum cuvântul domnul comisar Oettinger. Da- Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, din partea Comisiei aș dori să mulțumesc Parlamentului și mai ales doamnei deputate Rodus, raportoare și echipei dânsei pentru întocmirea acestui raport cât se poate de plin de fapte și de date. Eu nu sunt specialist în domeniu, însă am citit raportul și am învățat ceva din el. Este echilibrat și arată care sunt dificultățile domeniului acesta al pescuitului în regiunile ultraperiferice. Explică foarte clar și propune și măsuri foarte concrete despre cum ar putea să fie atacate aceste probleme și stabilizat sectorul. Noi acceptăm și noi, Comisia, acționăm chiar pentru ca toate condițiile speciale în aceste uh, regiuni ultraperiferice să fie luate în funcție de nevoile de acolo și în cadrul PCP, dar și respectând instrumentul nostru comun de finanțare care este Fondul European pentru Mări și Pescuit. Pentru că dacă respectăm toate aceste criterii, vom uh, fi mai capabili să afrontăm provocările de viitor. Prin următorul buget, dar și prin următorul, următoarea perioadă de finanțare, aceste măsuri se vor uh, nuanța pe baza propunerilor pe care le-ați făcut dumneavoastră. Măsurile sunt uh, însă condiții de acces, sunt uh, regionalizarea măsurilor de întreținere și menținere, dar și uh, Consiliul care a fost aici propus, măsuri pentru flotele mici, dar și o intensitate superioară din partea ajutarelor de stat și acestea sunt doar unele din exemplele pe care le avem denumit. La aceasta se adaugă și faptul că la nivel național, regional avem autorități care se vor implica și că vom face aici mai multe recomandări. Aceasta este o sarcină care revine nivelului european, dar și nivelului uh, regional și național. Câteva exemple în care autoritățile regionale și naționale sunt importante – Noul cadru propus de către Comisie pentru datele uh, de cercetare are acum o clauză pentru regiunile ultraperiferice, însă răspunderea pentru punerea lor în aplicare este la statele membre și la institutele de cercetare care sunt susținute de către statele membre și în parte și la antreprenori sau la actorii uh, sectorului pescuitului. Acest raport este în mare o foarte bună bază, noi îl salutăm și autoritățile din comisie și serviciile din comisie sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru a-l aprofunda într-un dialog cu dumneavoastră, doamnă Rodus, dar și cu colegii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Oettinger. Iar acum, în numele Comisiei Regii, vreau să dau cuvântul domnului Omarji. Pești. Mulțumesc. Ce se întâmplă cu suprapescuitul uh, în aceste regiuni îndepărtate? În Oceanul Indian, 0,16% uh, se pescuiește din totalul uh, pentru UE. Deci, nu mai mult de 2100 de tone din cele 1.600.000 de tone care sunt uh, pescuite de flotele europene în acea zonă. Iată deci uh, care este nedreptatea și iată ce dorim să corectăm prin amendamentul nostru. Cerința noastră este rezonabilă, pentru că știți uh, foarte bine, aceasta depinde de respectarea scrupuloasă a principiului durabilității inclus în PCP. De altfel, raportul Comisiei RECI făcea aceeași propunere ca și noi, dragi colegi. Mâine, uh, dincolo de campanii mincinoase, în toată liniștea, trebuie să susținem regiunile ultraperiferice pentru ca pescuitul să-și aducă contribuția la dezvoltarea acestor regiuni sinistrate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum următorul vorbitor, domnul Doamna Monteiro de Aguiar. Vă rog să mă scuzați, doamnă. Mai relevanție de da economia azul, dos assuntos marítimos. Mulțumesc. Economic și social. Vorbim despre economia albastră, dar și de importanța uh, acestei activități pentru regiunile ultraperiferice. Avem nevoie de toți actorii politici uh, pentru definirea viitorului politicii comune domnului pescuitului subliniem necesitatea instrumentului financiar european dedicat pescuitului, așa cum este cazul în agricultură. Luptăm pentru o Europa mai solidară, mai socială, care să respecte tratatele. Totuși, și pescarii din uh, regiunile ultraperiferice sunt cetățeni europeni. Trebuie susținută modernizarea embarcațiunilor din aceste regiuni, ceea ce nu contravine uh, politici în domeniul pescuitului. Este vorba de măsuri specifice, asigură securitatea lucrătorilor pe mare și protejează și ecosistemul marin. Sunt încrezătoare că se va adopta această propunere din partea grupurilor politice pentru a nu-i dezamăgi pe cei care ne-au ales. Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Serau Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc foarte mult domnului uh, raport, doamnei raportor Rodus pentru felul în care s-a implicat. Regiunile ultraperiferice sunt uh, regiuni, într-adevăr, uh, care merită un tratament special și aceea este prevăzut și în TFUE. În acest context juridic, raportul de inițiativă despre care discutăm aici lansează un apel, iar uh, la apel, apelul este la crearea unui instrument diferențiat pentru aceste regiuni, pentru ca să se poată uh, folosi ajutoare publice pentru a renova uh, domeniul și sectorul pescuitului, acest lucru uh, fiind absolut necesar pentru dezvoltarea sa. E important ca aceste ajutoare uh, publice să poate să fie acordate pescarilor din zonele îndepărtate, care să nu afecteze însă în totalitatea lor sectorul pescuitului și cred că Comisia Europeană are instrumentele necesare. E vorba de ajutoare publice pentru renovarea navelor de pescuit, uh, artizanal mai ales. E vorba așadar de un, uh, o chestiune care este separată, nu ține nici de un regulamentul PCP și n-a trecut prin Consiliu și nici din, prin Parlament. Mulțumesc! Iar acum, în numele ECR, vreau să dau cuvântul doamnei Tomașici. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunile ultraperiferice merită toată atenția noastră în politicile europene, pentru că din cauza izolării a problemelor cu uh, transportul se află într-o situație mai defavorabilă față de restul Uniunii. Aș vrea să profit de ocazie pentru a atrage atenția asupra unor uh, probleme cu care se confruntă și alte țări, um, precum Croația, în insule. Situația de acolo nu este foarte diferită de situația cetățenilor din RUP. De aceea aș vrea să cer comisiei să modifice regulamentul pentru ca insulele din Mediterană să-și poată utiliza din nou instrumentele de pescuit uh, tradiționale și artizanale pentru propria lor subzistență. Uh, Parlamentul a susținut un raport al meu pe această temă și Comisia ar trebui să-l considere ca un adevărat îndrumar în munca sa. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului al de doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport în legătură cu flotele de pescuit în regiunile ultraperiferice reprezintă o ocazie foarte bună pentru a trece de la declarații la fapte și pentru a cere empatie față de niște organizații care în mod uh, tradițional uh, asociază activitățile de pescuit cu atacul față de biosistemul maritim pentru că principalii interesați sunt uh, pescarii de acolo. Am văzut aceasta în uh, insulele Canare, când i-am auzit pe pescari care vorbeau uh, despre mare și despre breslele lor cu mult respect. De aceea, cred că au dreptul să beneficieze de ajutoare europene pentru îmbunătățirea flotelor. E vorba de îmbunătățirea condițiilor de muncă într-un context în care e nevoie de mai multe locuri de muncă. Avem nevoie de nave mai eficiente din punct de vedere energetic, mai puțin contaminante și mai eficiente și aceasta va ușura activitatea lor. Nu dorim să creștem capacitatea de pescuit pentru că îmbunătățirea flotelor nu se face subminând uh, echilibrul între uh, pescuit și conservare. În final, vreau să cer să se facă un studiu serios uh, în legătură cu impactul pe care îl are pescuitul de agrement. Este vorba de un sector care are consecințe directe asupra turismului și profesioniștii doresc și au dreptul la mai multe informații în legătură cu activitățile de agrement, care prin dimensiunea lor și prin uh, procesul de creștere fac presiuni asupra stocurilor halieutice. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, din partea GUE, domnul Ferreira. Este relatoriu recunoaște că politica... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport recunoaște că PCP-ul nu răspunde specificității și nevoilor regiunilor ultraperiferice. Este un pas pozitiv înainte care necesită acum um, modificări legislative pentru ceea ce este greșit. Noi uh, cerem crearea unor noi uh, noi regulamente pentru acest domeniu, pentru acest uh, sector, în ceea ce privește nevoile de modernizare și renovare a flotelor de pescuit din aceste zone, e nevoie să mergem mai departe. Și de aceea noi uh, susținem propunerea de amendament care merge în această direcție, care ni se pare foarte ponderată și uh, moderată. Vom continua să luptăm împotriva ex extincției uh, acestor uh, activități uh, în zonele de care vorbim, care este activitate în continuă scădere în regiunea Urtea pirfirce și voi susține în continuare toate măsurile care vor susține la rândul lor pescuitul artizanal și va fi durabil și social. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Godovin? Doamna Godin, Navele în aceste zone au între 30 și 40 de ani. Din, din motive de securitate, aceste nave se află uh, în activitate de pescuit în apropierea coastelor, unde stocurile sunt uh, reduse, mai ales în regiunile ultraperiferice franceze. De aceea UE ar trebui să accepte finanțarea prin uh, uh cadrul fondului FEPAM reînnoirea acestei flote de pescuit uh, artizanal, uh, lucru care va permite modernizarea fără creșterea capacităților de pescuit. Raportul doamnei Rodust nu pune sub semnul întrebării această interdicție și de aceea susțin uh, amendamentul care să ducă la această finanțare. Rata șomajului este în jur de 50%, în special în Guiana, și aceasta face ca pescuitul să fie extrem de important. E nevoie de măsuri de bun simț pentru a dezvolta activitatea economică în aceste teritorii uitate de lume și aceasta printr-un pescuit durabil. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum intervenții individuale. În primul rând, domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, ca cetățean al insulelor Canare, sunt foarte mulțumit că avem o astfel de dezbatere astăzi. Avem nevoie de un instrument care să susțină uh, pescuitul în aceste regiuni, un posei uh, pentru pescuit, să se susțină, pe de altă parte, potențialul acestor regiuni și un stimulent mai bun pentru ca tinerii să lucreze în sectorul pescuitului. Bineînțeles, trebuie să țină cont întotdeauna de caracteristicile specifice RUP. Avem însă un element aici care ne permite ca în condiții foarte stricte și în coerență cu obiectivul pescuitului durabil să financeze flotele de pescuit pentru a fi modernizate. Și nu e adevărat ce se spune. Nu se dorește o capacitate de pescuit mai mare. Se dorește ca pescarii de acolo să se poată duce acolo unde și alții pescuiesc. E vorba de a nu mai proteja acea rază de 100 de mile pentru flota locală. Pentru că cum poate să se descurce flota locală care are nave de peste 40 de ani fără condiții de igienă, de securitate, fără asigurare, pentru că companiile de asigurări nu le asigure, cum poate să concureze cu cei care sunt dincolo de cele 100 de mile? Nu e vorba de asta, nu e vorba nici de faptul că acordăm bani fără limită pentru renoirea flotei. Nu, impunem niște limite pentru flotele artizanale din RUP pentru această finanțare. De aceea v-aș cere să citiți cu atenție amendamentul, să nu mai faceți demagogie și să nu utilizați această chestiune pentru a lupta împotriva pescarilor din rup. Citiți amendamentul și veți vedea acolo că ceea ce se spune aici e pur și simplu o minciună. Mulțumesc! Și acum, pentru a încheia această parte a dezbaterii, doamna Isabel Toma. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Regiunile ultraperiferice ale Uniunii sunt în criză și se confruntă cu multă sărăcie. Peste tot în lume, Uniunea cumpără drepturi de pescuit și în unele regiuni exact resursele europene sunt vândute unor state terțe. Articolul 349 al tratatului consideră rupurile ca excepții din cauza depărtărilor geografice, dar și a sărăciei foarte mari. Astăzi acest articol nu s-a aplicat uh, pescuitului, ceea ce justifică excepția pentru o renoire a flotelor. E vorba de o flotă uh, neadaptată, vetustă, care trebuie îmbunătățită. De exemplu, în Antile, uh, nu se pot, pescarii nu pot să lucreze în condiții bune și sunt în pericol, iar toate condițiile de mediu și ecologice în general au fost uh, Uh, nu mai pot fi respectate din cauza aceasta. Deci uh, este absolut necesar să îmbunătățim și capacitatea, respectând randamentul maxim durabil, dar prin înlocuirea vaselor uh, foarte vechi cu cele noi, cu unele noi. Haideți să nu cedăm în fața știrilor false și să încercăm să ajutăm aceste regiuni. Vă mulțumesc, mulțumesc, doamnă deputat. Acum începem procedura Catch the Eye și prima persoană care ia cuvântul este domnul Kuhn. Domnule președinte, domnule comisar, nu pot decât să susțin ceea ce au spus antevorbitorii mei. În toate dezbaterele, indiferent uh, de ce domeniu de specialitate este vizat, atunci când vorbim despre pescuit, uh, se apelează la acest apel la susținerea pescuitului artizanal. Și acum avem posibilitatea să facem acest lucru fără o mare povară prin intermediul Fondului pentru Pescuit. Putem face acest lucru prin modernizarea embarcațiunilor, dar la urmă urmei este vorba în anumite cazuri doar de bărci de pescuit și cum să ajungă de la pescuitul costier mai în larg, unde să aibă un randament mai bun. S-a spus în Guadeloupe, în Reunion, în astfel de regiuni care, de fapt, nu vin să Uh, facă niciun fel de concurență Europei continentale, să nu se poate ajut acorda ajutoare de stat, nu înțeleg. În solicitare se roagă Comisia pentru a vedea cum anume ar putea să se susțină și din fonduri publice modernizarea unor astfel de embarcațiuni. Astfel că se poate fi utilizate și fonduri naționale, nu doar europene. Dacă vreți să dați un semnal pentru uh, pescuitul uh, artizanal în Europa, trebuie să fiți de acord cu acest amendament. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor este domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin munca raportorului nostru, doamna Rodust, și în calitate de cetățean al insulelor uh, Canare din regiunea ultraperiferică, pentru că aceste regiuni uh, sunt menționate în articolul 349 în TFUE acest articol permite excepții uh, singulare atât în dreptul primar cât și în cel secundar și tocmai de asta e nevoie pentru a proteja pescuitul tradițional artizanal din insulele Canare. Pentru a oferi ajutoare speciale din partea Comisiei pentru o flotă care este învechită, pentru condiții de igienă, de securitate și pentru a face față unor deficiențe de mediu pentru a avea, de exemplu, uh, combustibil mai puțin contaminanți, pentru a oferi în același timp oportunități de viitor și aceasta nu va duce la o creștere a capacității de pescuit sau la afectarea stocului de pești. Din potrivă, uh, va asigura un pescuit uh, care este făcut cu foarte multă pasiune de oameni în carne și oase. E nevoie de așa ceva în regiunile cele mai puțin favorizate, în regiunile cele mai îndepărtate, în aceste regiuni ultraperiferice. Mulțumesc. Și acum domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunile ultraperiferice trebuie să suscite atenția Parlamentului și a Uniunii Europene Asta ne dă posibilitatea să ne uităm și la Mediterană, unde de asemenea există multe probleme. Articolul 349 vorbește despre privilegiile pentru aceste regiuni ultraperiferice, dar acoperă și anumite uh, insule care țin de Grecia, care sunt departe de țări. Deci, pentru <clears throat> Grecia în special, avem nevoie de prevederi vis-a-vis -vis de directiva cu privire la pescuitul costier, astfel să facem modificări astfel încât să modernizăm flota, astfel încât să avem măsuri pozitive în favoarea pescuitului, să avem un regim specific în cadrul PCP cu intervenție de stat, dar și susținerea de la Uniunea Europeană. Eu mi-aș dori ca domnul comisar Oettinger să studieze această problemă pe viitor. Mulțumesc. Domnul Iavkovcic are cuvântul. Poštovani gospodine predsjedniče. Mulțumesc, domnule președinte. Există o caracteristică importantă a flotelor de pescuit și a gestiunii lor în regiunile ultraperiferice. Această caracteristică ne arată că ar trebui să fim cât se poate de rațional și să încercăm să ținem cont de toate aceste specificități. Dacă e vorba de insulele din Atlantic sau de Oceanul Indian, toate acestea sunt diferite unele de altele, dar sunt diferite față de orice altceva din Uniunea Europeană. Bineînțeles că putem vorbi de insulele din Mediterană, care au și ele specificitățile lor, însă acum trebuie să ne concentrăm pe cei care au experimentat Uniunea Europeană și o simt uh, diferit decât noi pe continent. Deci trebuie să ne asigurăm că politica noastră de pescuit ține cont și de aceste zone, dar este coerentă în același timp. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Caputo? Acum vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul pe care îl votăm mâine, acest Parlament sublinează necesitatea ca regiunile ultraperiferice să-și renuiască și să-și modernizeze flotele, mai ales pentru a spori siguranța. În aceste regiuni este imposibil pentru anumiți pescari să accede la credite pentru modernizarea navelor lor. De aceea este nevoie de măsuri care să autorizeze măsuri publice, naționale sau europene pentru a renoi flota artizanală în regiunile ultraperiferice în limitele capacităților de pescuit um, agreate pentru a spori siguranța embarcațiunilor, dar și protecția mediului. Modernizarea este necesară și de aceea trebuie ca și în viitoarea politică comună de pescuit să existe instrumente care să combată schimbările climatice care au un efect negativ asupra embarcațiunilor. Toate instrumentele din viitor trebuie să asigure un pescuit eficient și sustenabil în regiunea costieră astfel încât pescarii din zonele ultraperiferice să nu fie dezavantajați. Mulțumesc foarte mult pentru a încheia discuția. Voi da acum cuvântul doamnei raportor Ulrike Rodust. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Sunt conștientă că în unele din regiunile în uh, ultraperiferice există multă sărăcie. Acesta și a fost motivul pentru care am lansat raportul. Da, uh, regiunile ultraperiferice sunt cele în care condițiile pentru pescuit nu sunt uh, similare cu cele de pe continent. Și de aceea politica comună de pescuit și uh, pe ul conține prevedere în acest sens. Eu în raport însă am ținut uh, cont și de mai multe nuanțări ale acestor prevederi. Se argumentează că e nevoie, de exemplu, de noi, uh, de construcții noi pentru a putea pentru că nu mai există stoc de pește în 110 de kilometri și, deci că, și că există foarte multă poluare de la, deci de la coasta 110. Și foarte multă poluare însă vine de la pesticidele de, la, de pe plantațiile um, aferente și poate na, guvernele ar trebui să facă ceva iar uh, de fapt stocurile de pește în zonele ultraperiferice sunt mari, dar ce facem atunci cu raportul STCF din 2016 uh, care nu ține cont de echilibrul între capacitățile de captură din uh, regiunile ultraperiferice și stocurile existente, pentru că, de fapt, datele biologice despre stocuri nu erau uh, coerente și deci trebuie să îmbunătățim baza de date. Asta am scris în raportul meu. Între timp, însă, trebuie să mă întreb ce este, de fapt, o finanțare publică a unor construcții noi în acest context. Aș vrea să închei intervenția mea printr-o întrebare. Probabil că e o întrebare retorică. Uh, semnatarii, deci membrii, semnata, membrii semnatari care nu vin din RUP, le-ar putea explica pescarilor lor că vor să financeze în regiuni ultraperiferice um, construcția unor clădiri noi, dar nu pentru ei, pentru că ei nu sunt atât de special ca cei din RUP. Pentru mine, mi se pare că deschidem cutia Pandorei. Și pe bună dreptate alți pescari din Uniunea Europeană o să începe să solicite fonduri publice, pentru că și ei au vapoare sau vase care sunt uh, foarte vechi, de 30-40 de ani, pe aceleași le au și deci sunt bucuroși să primească bani publici. Iată de ce eu mâine voi respinge acest amendament. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rodus, și acum încheiem această